Avem 12 poziții comune din partea Consiliului și justificările, precum și pozițiile Comisiei. Am primit aceste documente, iar uh, titlurile vor fi publicate în procesul verbal pentru astăzi. Perioada de trei luni pe care o are Parlamentul pentru a uh, își da avizul începe mâine, 16 ianuarie 2009. Vreau să vă informez că Marco Capato Marko Babicka, Charles Tannock și Helga Trüppel au